Good morning. Bună ziua. Bună ziua tuturor. Avem uh, în sfârșit uh, condițiile întrunite pentru a începe reuniunea noastră. Aș dori în primul rând să-i uh, felicit pe socialiști pentru prezența covârșitoare la această reuniune. Haideți, deci, să începem. Ați primit uh, proiectul de ordini de zi și dacă nu sunt obiecții, considerăm această ordine de zi adoptată. Acum aș dori să fac câteva comunicări uh, ale președinției. Aș dori să vă informez că raportor pentru raportul din proprie inițiativă cu privire la dezbaterea legată de viitorul Europei va fi colegul uh, Ramon Haureghi. Aș dori să vă mai informez și că la ședința plenară din 16 aprilie 2018, Parlamentul European a luat uh, notă de faptul că domnul Ujadovski a părăsit grupul ECR și uh, a devenit membru neafiliat Decizia va fi definitivă începând cu, a, a fost definitivă din 13 aprilie 2018. Poate că vă amintiți că am hotărât uh, să reexaminăm raportul Corbett uh, cu privire la amendamentul uh, privind regulamentul 178 uh, aliniatul 8 uh, din uh, regulamentul de procedură. L-am trimis la grupul de lucru privind revizuirea regulamentului de procedură. De comun acord cu domnul raportor, grupul de lucru a recomandat să punem capăt acestei proceduri în curs și intenționează să vină cu o propunere pentru un raport unic care va trata diversele chestiuni și care face obiectul uh, examinării. Dacă nu există vreo obiecție, atunci raportul va fi retras. Iată ce aveam de spus la comunicările președinției. Următorul punct, aprobarea proceselor verbale, ale reuniunilor. Avem o serie de reuniuni care figurează în proiectul de ordine de zi. 11 octombrie, 23 octombrie, 13 noiembrie și 21 noiembrie. După uh, obișnuință, conform uh, obișnuinței, ele sunt considerate adoptate dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Putem trece acum la, uh, să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019. Poate că vă amintiți că raportorul pentru avizul AFCO este chiar președinta noastră, Danuta Hübner, care, din păcate, nu este prezentă astăzi, dar, oricum, vom profita de faptul că uh, Daniele Vioti, uh, raportor uh, de la Comisia pentru Bugete, ne onorează cu prezența. Mulțumim pentru prezență, deci bun venit la comisia noastră. Este raportor pentru secțiunea 3, bugetul Comisiei. Și apoi și domnul Rubi este coraportor, din păcate nu a putut veni astăzi. Doamna Hübner mi-a uh, trimis uh, câteva notițe pe care aș dori să uh, vi le citesc, să vi le împărtășesc. Comisia AFCO nu este una dintre comisiile cele mai importante pentru buget, dar uh, încercăm uh, să, prin uh, tot ceea ce facem legat de buget, uh, să încurajăm participarea cetățenească și democrația europeană cetățenii au dreptul să participe la uh, viața democratică a Uniunii Europene. Întotdeauna AFCO uh, va lupta pentru o finanțare suficientă pentru programele pentru cetățeni și mai ales pentru uh, inițiativa europeană cetățenească. Ultimul ultima, la ultima programare financiară din partea Comisiei, documentul prevede ca 1,4 euro de milioane să deci pentru um, uh, inițiativă cetățenească, să fie luați de la programul Europa pentru cetățeni. Știți că uh, dotarea financiară pentru acest program a fost uh, redusă. Eu cred însă, ca și doamna Hübner, că aceste programe sunt complementare și ar trebui să fie finanțate independent, în mod independent, pentru că sunt foarte importante pentru cetățenii noștri. Și deci, cred că ar fi, foarte mai, ar fi mai bine să avem Uh, o finanțare integrală pentru uh, inițiativa cetățenească europeană. Poate că vă amintiți că pregătim uh, proiectul, de, uh, uh, comi uh, proiectul Comisiei care reformează inițiativa cetățenească europeană, în care insistăm să avem o finanțare separată pentru programul Europa pentru cetățeni. Ne-am dorit să avem o transparență de plină în ceea ce privește finanțarea celor două programe. Uh, Uh, și deci uh, am uh, dori ca um, sursele bugetare să fie deci ușor de identificat și să fie adaptate. O altă prioritate pentru comisia noastră este să avem uh, suficientă finanțare pentru uh, comunicarea cu cetățenii în uh, perspectiva alegerilor europene care vor avea loc în 2019. Va începe un nou mandat, dar va trebui și să consolidăm dezbaterea privind viitorul Europei. Și în această ordine de idei, poate ar fi foarte interesant să vedem cum bugetul european ar putea fi folosit pentru a finanța așa numitele consultări cu cetățenii, care au fost uh, propuse de către președintele Emmanuel Macron și uh, care beneficiază de sprijin puternic și la Consiliu. Am uh, primit de asemenea propuneri pentru patru proiecte pilot, cinci sunt corectate, și o acțiune pregătitoare pe care le vom trimite Comisiei spre evaluare. După aceste precizări, aș dori să dau cuvântul domnului Vioti, care ne va prezenta prioritățile pentru bugetul 2019. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc colegilor și mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru invitația adresată pentru a purta o discuție. Ca de fiecare dată, la fiecare întâlnire cu colegii din alte comisii, dați-mi voi să vă spun câte ceva referitor la metodologie. Intenția mea e de a colabora cât se poate de mult cu toate grupurile politice din Parlament, cât și cu toate comisiile, pentru a încerca să vă ofer o perspectivă de ansamblu referitor la buget, pentru ca toți deputații să poată împărtăși această viziune, atât când vine vorba de grupurile politice, cât și de activitatea comisiilor. Cred că pentru mine ar fi un avantaj și, prin urmare, și pentru Parlamentul European ca toată lumea să împărtășească această viziune și, în acest fel, în etapa finală a procedurii de conciliere, să ne prezentăm uniți cu o poziție fermă. Întotdeauna uh, când vine vorba de metodologie, știți că bugetul european e de fapt un buget rigid. Bugetul anual e unul uh, rigid care nu lasă loc uh, de, nu lasă marjă de manevră, nu permite intervenții de amploare. Există totuși posibilitatea de a face schimbări acolo unde, firește, se găsește un consens și um, beneficiem de asemenea de acordul statelor membre. Concilierea de la sfârșitul anului va reprezenta, prin urmare, momentul principal. La ora actuală discutăm mai degrabă pe baza orientărilor uh, mele, acelea pe care le-am votat în luna martie, pentru că încă nu avem la dispoziție proiectul de buget, de buget al Comisiei, care va fi prezentat la finele lunii mai. Abia atunci uh, vom putea vedea numerele concrete și vom putea uh, să ne pronunțăm mai precis. Deocamdată rămânem la nivelul unor ipoteze. După cum um, s-a precizat și în raportul președintei, Comisia AFCO nu are o greutate considerabilă la buget, însă, fiind comisia care determină cum stau lucrurile cu afacerile constituționale, principiile juridice în Parlamentul nostru, există totuși principii fundamentale, principii de altfel împărtășite de tot Parlamentul nostru, de fiecare dată când s-a lucrat asupra bugetului, care marchează uh, cum stau lucrurile. De pildă, uh, Programe noi trebuie să beneficieze de fonduri noi. Consiliul, de pildă, nu poate cere crearea unor programe noi la bugetul Uniunii fără a veni cu un uh, aport financiar pentru a finanța aceste programe. Mă gândesc aici la Orizont, uh, la Conectarea Europei, programe care au un impact enorm asupra vieții cetățenilor, asupra administrațiilor, asupra centrelor de cercetare, universităților și așa mai departe. Al doilea principiu este acela că un program important pe care l-am lansat, EFSI, care a imprimat un impuls important economiei continentului nostru, a fost finanțat cu fonduri care veneau de la bugetul european. Acum aceste fonduri trebuie reechilibrate. Acum pentru a intra în amănunte, când vine vorba de aspect de care vizează direct Comisia AFCO, firește, eu uh, sunt deschis la solicitările pe care le aștept, uh, că le voi găsi în raportul din partea Comisiei dumneavoastră, sunt deschis la o finanțare adecvată a programului Europa pentru cetățeni. Astăzi, bugetul acestei inițiative e blocat de mult prea multă vreme. Nu mai țin minte exact când comisia va prezenta bugetul, pe 24 sau pe 28 mai, atunci abia vom vedea dacă există o linie bugetară pentru programele sau inițiativele cetățenești. De asemenea, consider că, având în vedere alegerile europene, cred că Comisia dumneavoastră s-ar putea să solicite să ne concentrăm de asemenea asupra bugetului prevăzut pentru comunicarea cu cetățenii trebuie să implicăm cetățenii. Să le spunem în ce anume constau instituțiile, ce face instituția noastră, ce înseamnă această instituție care reprezintă 500 de, mii de, 500 de milioane de cetățeni. Trebuie, în acest sens, să dispunem de resursele necesare. Acum, pentru prima dată, cred că s-ar putea să avem 4-5 proiecte pilot sau măsuri pregătitoare din partea comisiei. Aștept să văd în ce anume vor consta, după care le vom uh, evalua. Luând în calcul firește și elementele specifice ale proiectelor pilot și măsurilor de pregătire. Vă mulțumesc! Mm, Mulțumim foarte! Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Aș dori să deschid cuvântul. Ramon, ai cuvântul. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am îndoială. Nu sunt familiarizat cu textul referitor la propunerea AFCO privind bugetul, însă nu știu dacă există o rubrică bugetară prevăzută pentru încurajarea participării electorale la alegerile din 2019. Cu alte cuvinte, îl întreb pe colegul Vioti dacă Comisia a prevăzut o campanie instituțională pentru a încuraja participarea cetățenilor la alegerile din 2019. Mi se pare deosebit de important. Mă gândesc aici la o campanie desfășurată în toate statele membre pentru a explica cât de importante sunt alegerile și pentru a încuraja participarea electorală. Nu știu dacă uh, este prevăzută în amendament. asemenea inițiativă sau este prevăzută deja în buget? Întreb pur și simplu pentru a vedea dacă există um, vreo estimare în acest sens. Mercedes. Grazie, grazie. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr. Și eu îi mulțumesc colegului Daniele Vioti pentru deschiderea de care a dat uh, dovadă uh, în discuțiile noastre, poate par uh, mărunțișuri, însă pentru noi sunt elemente importante când vine vorba de bugetul Uniunii Europene. Grupul nostru, S și D, este absolut de acord în ceea ce privește abordarea generală. Pentru noi, este absolut important ca în cadrul bugetului și după aceea în cadrul viitorului cadru financiar multianual În acest caz, ca noile programe, multe care sunt importante, precum fonduri noi pentru apărare, incluziunea migranților, dezvoltarea uh, Africii și lista ar putea continua la nesfârșit. Uh, cu alte cuvinte, noi politici, pentru că sunt politici noi și noi competențe ale Uniunii Europene, acestea trebuie să beneficieze de resurse noi, în măsura posibilului resurse proprii. Noi am uh, fost întotdeauna atenți la resursele proprii, deoarece, după părerea noastră, independența bugetului Uniunii Europene și a pune capăt discuției uh, referitoare la cine e contributor nou, cine, net, cine nu, discuții care cred eu că adesea au uh, înveninat relațiile între statele membre și a trimis cetățenilor mesajele greșite. Așadar, acestor discuții le se poate pune capăt schimbând situația actuală 70 30, cu alte cuvinte 70% din um, partea statelor membre și 30% resursele proprii, 20% de altfel chiar uh, în ziua de astăzi, pentru că aceste resurse au scăzut și ar fi bine așadar să revenim la resursele proprii și știu că tu ai fost uh, raportor din umbră la resursele proprii. Noi sprijinim această poziție pe care o considerăm esențială pentru buna funcționare instituțională a Uniunii Europene. Firește, este important ca statele membre să-și păstreze suveranitatea fiscală, însă o fracțiune din această suveranitate fiscală să treacă uh, la mecanismul Uniunii Europene pentru acele uh, domenii considerate de competența Uniunii. Suntem așadar absolut de acord cu abordarea ta. Ai punctat de altfel și tu faptul că pentru noi e important ca inițiativa pentru cetățeni în forma sa nouă la care lucrăm actual, actualmente din punct de vedere legislativ să beneficieze de resurse suplimentare. Printre propunerile pe care le-am anunțat se numără tocmai uh, și aceasta de a acorda un sprijin suplimentar a celor care strâng semnături, se ocupă de comunicare, după care abordăm firește aspectele instituționale, ca aceste proiecte firește să beneficieze de o atenție din partea instituțiilor sporită. În continuare, după cum a scos în evidență și colegul Ramon Haurighi, Noi avem uh, o serie de proiecte pilot uh, în curs și măsuri de pregătire care vizează cetățenii Uniunii. Acum uh, sunt evaluate de comisie. Dacă rezultatul va fi unul pozitiv, având în vedere că e vorba de proiecte diferite, toate proiectele interesante, dacă evaluarea va fi așadar favorabilă, atunci luăm în calcul să vă cerem sprijinul în calitate de raportori pentru aceste proiecte, firește, odată ce vor trece de procesul de verificare al Comisiei. Ei cer și președintelui, îl întreb, din câte știu eu, noi uh, vom redacta nu un aviz, o scrisoare sau Din câte știam eu, am decis să facem o scrisoare, nu? Da, vom redacta un aviz. Bine, bine. O scrisoare, după care și un aviz. Prin urmare, vom lucra astfel încât aspectele politice esențiale să se regăsească în aviz, pentru că acesta să servească drept sprijin uh, pentru poziția Comisiei de la buget. Dacă nu mai sunt alți colegi care dorește, doresc să intervine, îi dau cuvântul colegului Vioti pentru concluzii. Grazie interventi eh, dei colegi Ramone di... Mulțumesc, mulțumesc eh, tuturor colegilor pentru observațiile lor. Având în vedere observațiile făcute, am să fac eh, două precizări suplimentare. Ramon, nu știu și nu cred, pentru că oricum bugetul încă nu l-am primit, nu l-am văzut. Nu știu așadar că Comisia să aibă un program specific de comunicare pentru viitoarele alegeri europene. Firește, Parlamentul îl va avea cu siguranță. Parlamentul a desemnat personal, a alocat campanii electorale 2019 și va exista, firește, și un buget prevăzut special, de altfel și a existat deja. Pentru campania 2019 eu nu sunt uh, buget pentru, nu sunt raportor pentru bugetul Parlamentului European, colegul Rubic este raportor aici, dar sunt convins că Parlamentul European are, a prevăzut un buget special pentru alegeri. Nu pot, nu sunt în măsură să vă spun dacă Comisia va adăuga sau nu un program propriu. Rămâne de văzut. În ceea ce privește observațiile făcute de Mercedes, am spus deja, suntem de acord. Noi programe, noi resurse. În ce privește o, o parte din raționamentul făcut, resursele proprii, acesta vizează mai degrabă cadrul financiar multianual. Bugetul pentru anul viitor va folosi resursele așa cum sunt ele prevăzute până acum. Vom încerca să luăm chiar uh, um, tot ce putem de la Consiliu. Va fi important ca bugetul referitor la apărare, la cercetarea pentru apărarea comună, prezentat de comisarul Mogherini, sprijinit de statele membre, e important ca acesta să beneficieze de resurse care să nu afecteze resursele deja prevăzute la buget și programele prevăzute deja. Noi vom insista uh, cu fermitate asupra acestui principiu. Suntem deschiși la discuția cu uh, vicepreședinta Comisiei, care um, m-a întrebat dacă acest program nu e prioritar uh, eu personal și grupul nostru consideră prioritar și având în vedere că îl consider prioritar, nu uh, vreau să-l uh, finanțez uh, cu ce rămâne în plus de aici pe acolo sau reducând bugetul altor programe. Și mă apropiu de sfârșit. Trimiterea făcută la proiectele pilot și măsurile de pregătire. Eu Vreau să precizez cât se poate de clar faptul că eu dintotdeauna am respectat evaluările făcute de Comisia Europeană privind proiectele pilot și măsurile de pregătire. Citesc întotdeauna cu mare atenție justificările pe care le prezintă Comisia și uh, felul în care uh, clasifică proiectele. În același timp, însă, apăr și libertatea Parlamentului de a-și forma propriile politice, fără a se baza doar în exclusivitate pe valorile făcute de funcționari și specialiști. În ultimul an am lucrat uh, cu acest raționament. Colegul meu, raportorul de anul trecut, a făcut un efort excelent. Inițial, trebuiau luate în calcul doar acele proiecte care ar fi beneficiat de un calificativ A din partea Comisiei. Eu nu sunt de acord cu această abordare. Cred că Parlamentul European consideră că anumite proiecte care nu au beneficiat de calificativul maxim din partea Comisiei, dar sunt proiecte care merită, atunci raportorul uh, pentru buget trebuie să introducă în pachetul de proiecte pilot și acele proiecte. Firește, doar dacă nu există un conflict uh, cu valorile promovate, dar dacă Există proiecte care, din punct de vedere politic, sunt importante pentru Parlament, deși nu au beneficiat de calificativul maxim din partea specialiștilor Comisiei, merită luate în calcul. Încă o dată, mulțumesc, vă mulțumesc, aștept uh, atât scrisarea dumneavoastră cât și avizul final și mă voi afla, firește, și pe viitor la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări și pentru discuții cu Comisia voastră. Okay, thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru prezență. A fost uh, extrem de utilă prezența dumneavoastră. Ne vom pregăti avizul. Iată cum arată calendarul. Vom avea proiectul de aviz prezentat în 20 iunie, termenul pentru amendamente 22 iunie și votul la comisia noastră va avea loc în 11 iulie. Iată cum arată calendarul. Mulțumim încă o dată. Acum putem continua cu ordinea de zi. Următorul punct este retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Guy Verhofstadt va veni, a, a sosit la comisia noastră. Vom discuta ultimile evoluții, după cum știți, de la ultima reuniune a comisiei noastre, Negocierile între Uniunea Europeană și Regatul Unit au continuat, au avut loc uh, săptămâni, uh, chiar în această săptămână, uh, reuniuni tehnice, dar și la nivel de coordonatori. Aceste reuniuni au vizat chestiunile pendinte ale acordului de retragere, dar și uh, viitoarea relație și chestiunea Irlanda, Irlanda de Nord. Alte negocieri vor avea loc în uh, următoarele săptămâni. O mare parte din uh, acordul de retragere a fost uh, deja convenită, în principiu. După cum știm cu toții, s-au înregistrat progrese, mai ales în ceea ce privește cetățenia, aspectele financiare și perioada de tranziție, și se pare că nu au fost uh, făcuți uh, nici uh, pași înapoi. Principalele chestiuni ale acordului de retragere care au rămas de discutat sunt cele legate de graniță, apoi sistemul de soluționare a litigilor, inclusiv rolul Curții de Justiție și apoi chestiunea irlandeză o parte foarte importantă a acordului de retragere, care este foarte importantă pentru comisia noastră și care nu a fost încă convenită, o reprezintă cadrul instituțional, bineînțeles, inclusiv uh, guvernanța acordului și uh, soluționarea litigilor. Acestea sunt aspectele principale și știm că negocierile sunt încă în curs. Aș dori să dau cuvântul acum Uh, domnului Giefer Hofstadt, care ne va uh, furniza uh, ultimile informații, după care vom avea un schimb de vederi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați în calitate de uh, președinte al grupului de pilotaj pentru uh, Brexit, să vă informez uh, pe dumneavoastră Comisia AFCO, care este comisia, una dintre comisiile competente pentru acest dosar important la Parlamentul European. Cred că uh, știu că doamna Hübner, președinta dumneavoastră, informează comisia dumneavoastră în mod sistematic, dar cred că este foarte util să avem din când în când actualizări, pentru că ultima ședință de astfel de, de acest tip avut loc în 27 februarie. A trecut ceva timp de atunci. După cum știți, uh, avem uh, trei axe uh, în negocierile pentru Brexit. În primul rând, încheierea și tot ce ține de acordul de retragere, apoi perioada de tranziție, ce va figura în acest acord de retragere, și apoi o a treia axă o reprezintă viitorul relațiilor între Regatul Unit și Uniunea Europeană. După cum știți, acest acord de retragere a fost prezentat în 28 februarie pe baza raportului comun convenit între cele două echipe de negociere în luna decembrie. Probabil că ați văzut în acest text al acordului de retragere că aproximativ 80% din punctele uh, din puncte sunt uh, în verde, ceea ce înseamnă că există un uh, acord între cele două echipe de negociere. Putem vorbi de un succes, dar cele 20% pendinte sunt partea cea mai dificilă care rămâne de convenit E vorba mai ales de trei elemente pe care le voi menționa pe scurt. În primul rând, drepturile cetățenești, a doua chestiune, chestiunea irlandeză și așa cum spuneați chiar și dumneavoastră, domnule președinte, un subiect foarte important pentru AFCO, guvernanța uh, și uh, mecanismul de soluționare a litigilor. Acum, uh, pentru a reveni la detalii, drepturile cetățenilor. Ieri am organizat la Parlamentul European o audiere. Noi e grupul de pilotaj pentru Brexit împreună cu cinci comisii, Libe, Employ, uh, jury, AFCO și PETI. Iar la această reuniune ne-am întâlnit uh, cu o echipă de la uh, Ministerul de Interne din Regatul Unit pentru a avea un schimb de vederi cu privire la o prezentare tehnică a uh, sistemului online uh, uh, de aplicație din Regatul Unit, care va fi valabil pentru cetățenii care vor dori să continue să trăiască și să lucreze în Regatul Unit după Brexit. Așa numitul statut convenit pentru cetățenii europeni. Nu cred că mai sunt probleme de conținut uh, legate de acest uh, statut, pentru că, de fapt, nu facem decât să prelungim uh, statutul existent, deci drepturile în vigoare de care beneficiază cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit, însă e limpede că dorim să primim asigurări de pline că procedura care va fi lansată va fi o procedură lesne de urmărit, fără complicații suplimentare fără să avem un uh, coșmar uh, birocratic sau o povară suplimentară administrativă pentru cei 3 uh, milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit. Și nu cred că spun mari adevăruri când Uh, spun că scandalul recent din Regatul Unit a generat și mai multă tenere, temere în rândul uh, cetățenilor europeni care trăiesc acolo. De la uh, audierea de ieri am tras uh, concluzia că uh, Ministerul de Interne depune eforturi pentru ca acest sistem uh, să fie cât mai ușor de folosit de către utilizatori, dar uh, e clar că încă mai există o serie de probleme Uh, de mai multe tipuri. În primul rând, uh, accesul pentru persoane vulnerabile, de exemplu persoane care nu sunt uh, în stare să folosească formularul în forma digitală, de exemplu, sau care nu pot să depună o cerere online. Apoi mai există temeri legate de protecția datelor care vor fi introduse în sistem Apoi, uh, temeri legate de uh, proporționalitatea verificărilor uh, legate de caziere, criminalitate și consecințele acestor verificări, mm, care sunt implicațiile dacă ai cazier judiciar. În mod normal, dacă ai cazier, nu înseamnă că nu poți să nu mai poți continua în, în țara în care ai cazier judiciar, care ar fi consecințele acestei realități. Apoi, felul în care sunt tratate cererile familiale, Pentru că, din punctul nostru de vedere, aici reprezint cele cinci comisii și grupul de pilotaj pentru Brexit, noi considerăm că uh, ar trebui să fie posibilă o cerere pentru o familie, deci să nu se facă cereri separate pentru membrii aceleiași familii. Și apoi, în fine, costurile uh, unei astfel de cereri, care ar fi cam 70-72,5 uh, de lire sterline. Sigur că nu e vina cetățenilor europeni că Brexitul are loc. Nu e vina lor că trebuie să ceară un uh, alt statut pentru ca drepturile să le poată fi respectate pe viitor. Deci ieri, uh, împreună cu președinții celor cinci comisii, am ajuns la concluzia că ar fi bine să transmitem o reacție consolidată sub forma unei uh, scrisori uh, care să conțină uh, comentarii și observații în atenția Ministerului de Interne și autorităților britanice, cu o serie de remarce, cu observații, întrebări, dar și recomandări. Și intenționez, domnule președinte, această scrisoare nu este trimisă doar în numele grupului de pilotaj, ci și în numele celor cinci comisii care au fost uh, implicate în această audiere. Iată ce doream să spun în legătură cu drepturile cetățenilor și repet acest lucru, am constatat că Ministerul de uh, Interne depune eforturi considerabile pentru a se asigura că sistemul de cereri online e ușor de folosit uh, de către cetățeni, dar trebuie să primim o garanție uh, că sistemul va fi așa chiar din prima zi. Sistemul va fi în orice caz online de la sfârșitul anului în curs, începutul anului viitor. Uh, un al doilea domeniu în care avem nevoie de progres ar reprezintă chestiunea irlandeză. Now, uh... Știu că avem acum un raport comun cu prevederi foarte limpezi despre Irlanda și granița irlandeză. De asemenea, am primit asigurări în scris din partea primului ministru, doamna May, către președintele Tusk în această privință, garantarea uh, unei low hard border, mm, menținerea cooperării și în aceeași scrisoare a acordul doamnei mei cu posibilitatea de a bloca procesul dacă nu se găsește o altă soluție pentru a evita acea uh, graniță fermă, hard border. Uh, și Irlanda de Nord trebuie în mod eficace să rămână în Uniunea Vamală dacă nicio altă soluție nu poate fi găsită pentru a evita o frontieră dură, hard border. ne un pas înainte din partea Marii Britanii, care dorește să ofere o soluție satisfăcătoare. Până astăzi nu s-a reușit acest lucru și de aceea e important ca noi, la Parlamentul European, să urmărim îndeaproape și în cele mai mici detalii, pentru că am spus foarte clar că Parlamentul nu-și va da consimțământul în acord de retragere fără garanții 100%, asigurări 100% că nu va exista o frontieră dură între Republica Irlandeză și Irlanda de Nord. Iată cea de-a doua uh, problemă pendinte și deocamdată nu avem o propunere clară din partea Marii Britanii, potrivit cărea uh, soluția găsită ar fi una satisfăcătoare. Iată de ce menținem în rezervă uh, această uh, clauză de salvgardare. În Uh, aceasta figurează inclusiv în scrisoarea doamnei mei către președintele Tusk, în așteptarea găsirii unei soluții satisfăcătoare. Al treilea punct pe care doresc să-l precizez se referă la perioada de tranziție. Ei bine, aici eu cred că e important de menționat ce acoperă perioada de tranziție, adică de la sfârșitul lui martie 2019 până la 31 decembrie 2020. Aceasta e perioada de tranziție. În acest interval, achiul comunitar se va aplica în regatul Unit și în Regatul Unit. Singura diferență va fi că nu va mai exista o participare a Marii Britanii în instituțiile Uniunii Europene și în deciziile uh, pe care le ia UE. Știți, pentru că am spus în repetate rânduri, tranziția e parte a acordului de retragere, așa încât există doar acest, uh, uh, intervine un acord pentru perioada de tranziție doar dacă uh, acordul potrivit articolului 50 e aprobat în lunile care vin adică în cele 11 luni care nu mai stau la dispoziție. E important de asemenea de menționat că în ce privește cetățenii europeni care sosesc în Regatul Unit pe durata acestei perioade de tranziție, ei se vor bucura de aceleași drepturi, de aceleași garanții ca și cei care au sosit în Marea Britanie înainte de Brexit. Asta e important pentru că uh, Uh, la un moment dat au existat semne de întrebare cu privire uh, la acești cetățeni care sosesc în Marea Britanie după data de retragere din martie 2019, de-a lungul perioadei de tranziție. Vor avea ei aceleași drepturi ca și cetățenii europeni care trăiesc deja acolo, dar sau nu? E bine, acum s-a lămurit, este un da. Nu va exista nicio diferență pentru acești cetățeni europeni în comparativ cu cei care uh, au susținut și trăiesc deja în Marea Britanie înainte de data de retragere. Ultimul punct al, al raportului meu, domnule președinte, se va referi la uh, relațiile viitoare. Cum știți, e Poate cel mai important punct uh, referitor la viitor, așa cum știm cu toții, e nevoie de o declarație comună, o declarație politică comună, măcar pe tema relațiilor viitoare, ca anexă la acordul de retragere. atât în uh, scrisoare, cât și uh, potrivit documentului în articolul 50. Ca Parlament European și bazându-ne pe informații din partea tuturor comisiilor uh, competente, am produs o rezoluție extinsă privind Brexitul, care, cum știți, a fost adoptată în plenară pe 14 martie, cu o majoritate foarte largă, dacă îmi permiteți să spun cu doar 110 euro deputați împotrivă și 51 de abțineri. Deci a fost uh, o majoritate foarte, foarte largă. Iar această rezoluție a fost elaborată după o serie întreagă de seminarii pe care le-am organizat împreună cu Comisia Europeană. Și asta în primul trimestru al acestui an. Am invitat la aceste seminarii, în mod firesc, toate comisiile competente uh, pe toate aceste teme. Cum știți, rezoluția Parlamentului European încearcă să arunce o punte între, pe de-o parte, liniile roșii ale Marii Britanii și, pe de alta, principiile fundamentale ale UE. Și am făcut acest lucru printr-un acord de asociere între UE și Regatul Unit, bazându-ne pe articolul 8 și 217 din tratate. Un acord de asociere care se va baza pe patru piloni. Comerț și economie, politică externă, securitate internă și, în al patrulea rând, cooperare tematică. Aici Poate fi vorba de Euratom, aviație, participarea Marii Britanii la Orizon 2020 sau Erasmus și așa mai departe. De asemenea, în aceeași rezultă am uh, propus un cadru pentru guvernanță cu un sistem robust, cu un mecanism de soluționare a litigiilor și cu nevoia de a respecta integritatea uh, pieței interne, a Uniunii Vamale și, firește, cele patru libertăți care stau la temeiul uh, pieței interne. Apoi am reiterat că soluția uh, pentru Irlanda, respectiv Irlanda de Nord, asigură că drepturile nu sunt diminuate pentru toți acești cetățeni, că va continua cooperarea atât cu Nordul cât și cu Sudul uh, Irlandei și că nu va exista acea hard border. Cum știți, uh, Comisia a adoptat pe 23 martie niște linii directoare, bazându-se pe aceleași principii enunțate de noi. Însă, uh, directoare de la Consiliu reiau doar, repet o serie de principii, în vreme ce noi rezoluția noastră vă reamintesc că conține 65 de alineate, noi am mers în detaliu arătând calea de urmat, cum putem împăca liniile roșii ale Marii Britanii cu um, principiile Uniunii Europene. E de asemenea important că în acest format, domnule președinte, să subliniez de ce Parlamentul a propus acordul de asociere. Noi credem că trebuie să evităm o inflație de acorduri între UE și Marea Britanie uh, pe viitor. E bine să avem o guvernanță unică pentru a evita ce s-a întâmplat din motive istorice, bunoară cu în relația noastră cu Elveția, unde avem peste 100 de acorduri. Dar niciun cadru unic de guvernanță e una din slăbiciunile uh, relației noastre cu această țară. Un alt avantaj al acordului de asociere e că acesta e un cadru flexibil. Nu doar creează o guvernanță unică, ci într-un acord de asociere putem introduce uh, Uh, cum vă spuneam, cei patru piloni, dar cu mare ușurință putem spune, ne limităm la un pilon, doi piloni. Uh, există foarte multă flexibilitate în redactarea unui astfel de acord de asociere. Uh, instrument definit în tratate de adminteri. De asemenea, important e argumentul următor. Cu un acord de asociere uh, va fi nevoie de o aprobare din partea instituțiilor europene, Consiliul, Parlament și așa mai departe. Și dacă va fi un acord mixt, și cred că va fi așa, va fi vorba doar de o aprobare din partea statelor membre, o ratificare din partea statelor membre. Dacă sunt 10-12 aranjamente diferite, uh, vom fi într-un proces de ratificare pentru ani și ani de zile. În timp ce, cu un acord de asociere, o, un singur astfel de, de vot, de ratificare de partea fiecărui stat membru e suficient. În plus, un acord de asociere poate fi deja aplicat înainte de ratificarea de către statele membre. Iarăși, un avantaj uriaș, comparativ cu alte instrumente, alte aranjamente. Am avut posibilitatea, domnule președinte, să prezint această propunere a acordului de asociere și într-o reuniune a Sherpa la Consiliul European, dar și la Downing Street, direct doamnei prim-ministru May, și cred că toată lumea începe să înțeleagă, începe să vadă că asta e calea de urmat. Nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate. Sigur că rămâne de negociat conținutul, cei patru piloni, eventualului acord de asociere, dar este un cadru legislativ uh, care respectă tratatele și care ar putea fi un temei bun pentru a începe negocierea privitoare la viitoarele relații UE-Marea Britanie. O declarație despre aceste relații viitoare este absolut necesară pentru a avea un acord de retragere. Această declarație face parte, oarecum, va fi o anexă, cum mai spunem, la acordul de retragere. Vom încerca să avem un gest formal, dar este foarte important, de asemenea, să încheiem toate negocierile despre retragere înainte de asta. Care sunt pașii următori, domnule președinte? Ei bine, pe 26 iunie, întâlnirea Consiliului, care va face un bilanț și apoi o întâlnire în octombrie a Consiliului, unde uh, versiunea finală a acordului de retragere ar trebui uh, aprobată. Sigur că e nevoie de timp suficient pentru ratificare de către Parlamentul European, de către Consiliu, cât și de Regatul Unit. În momentul uh, de față, progresele se înregistrează în special la nivel tehnic. Sunt programate patru runde de negociere între cele două echipe înainte de ședința de Consiliu din iunie pe care tocmai o citam. Deci, pa, repet, patru runde de negociere după care, firește, voi veni, vom veni cu un debriefing împreună cu Michel Barnier. Vă mulțumesc foarte mult! <clears throat> Președintele, mulțumim foarte mult pentru aceste explicații detaliate. Acum deschid um, dezbaterea, dând cuvântul uh, colegilor care ar dori să intervină cu întrebări, începând cu domnul Șeflin. Vă rog. Thank you, Chair, and my thanks to... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumirile mele domnului Verhofstadt. Foarte interesant și foarte temeinic uh, raportarea stadiului în care ne aflăm. Am o serie de întrebări despre întregul proces. Timpul e scurt și mi se pare că nu s-au întâmplat prea multe, nu s-au obținut prea multe în acești doi ani care au trecut deja pe la referendum. Eu unul am trăit toată această perioadă văzând niște negocieri dificile, o încredere sub semnul întrebării. Nu cred că uh, Marea Britanie a fost pregătită pentru ce a urmat și există o abordare de tip tranzacție în felul în care acest proces se derulează în Marea Britanie. Uh, Cedez un pic, îmi dai un pic, uh, Deci această abordare nu mă convinge. Avem un fel de moștenire a, a întârzierii cu care Marea Britanie tratează întregul proces. Iar pe de altă parte, eu nu cred că putem ignora faptul că Marea Britanie e o țară profund divizată. Există cei care și-au dorit uh, până în pânzele albe Brexitul, ceilalți care ar fi dorit să rămână. E greu de înțeles dacă există un teren comun până la urmă. Apoi țara însă și e divizată, inclusiv geografic. Uh, Londra, Scoția, uh, Irlanda de Nord au votat pentru a rămâne, restul țării uh, a votat să iasă din UE. Și sociologic, de asemenea, există categorii foarte, foarte diferite de doritori să rămână sau să plece din UE. Și asta ar trebui să tragă un semnal de alarmă. Aceste diviziuni interne nu ar trebui să se reproducă și altundeva Uh, Marea Britanie a fost un caz extrem, uh, dar poate ilustrativ pentru problemele Uniunii Europene. Am mai spus-o, fără o uh, rearanjare constituțională serioasă în Marea Britanie, țara va rămâne prost reglementată și divizată și din cauza asta, pentru noi va fi greu să menținem o relație. Uh, nu e o țară îndepărtată despre care nu știm nimic, acolo unde poate nu ne-ar prea păsa, ci aici ne dorim în mod firesc o relație cu Regatul Unit, dar va fi dificil cu o țară care ea însăși nu prea știe încotro se îndreaptă și rămâne divizată. Trei întrebări. Trei întrebări. În ce privește cetățenii UE aflați în Marea Britanie, există niște cifre despre câți vor părăsi Marea Britanie? Știu că, de exemplu, din Ungaria nu mai pleacă nimeni spre Marea Britanie, dar mă întreb cum stau cifrele și pentru alte state membre. Poate că uh, am avea astfel o indicație despre procesul pe termen mai lung. În al doilea rând, uh, mecanismul de soluționare a litigiilor. Cred că este un element extrem, extrem de important în ce privește viitoarele noastre relații și întrebarea mea este, oricare va fi aranjamentul găsit, va putea sau nu va putea fi supus unui veto decât de către Parlamentul de la Westminster? În al treilea rând, acordul de asociere despre care ne-a vorbit domnul Verhofstadt este într-adevăr o evoluție foarte pozitivă, dar mă întreb, va funcționa? Va fi oare uh, acceptabil un acord de asociere de către uh, cei care și-au dorit cu tărie să părăsească Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum continuăm cu lista de vorbitori. Doamna Mercedes Bresu are cuvântul. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc colegului Verhofstadt pentru că ne-a prezentat uh, o imagine clară și chiar liniștitoare în ceea ce privește starea actuală a negocierilor referitoare la primele două părți ale ceea ce trebuie să facem, uh, în primul rând, acordul și perioada de tranziție. Aici, cred că am progresat bine și așteptăm prin urmare să ajungem la o concluzie definitivă cu Marea Britanie cred că activitatea derulată până acum e foarte interesantă. Câteva observații în ceea ce privește viitorul, și anume cadrul acordurilor viitoare. Și eu cred că ideea de a propune un acord de asociere e important, atât din motivele deja amintite, și anume guvernanță unică, evitarea în măsura posibilului situația Elveției, un haos permanent și, firește, faptul că putem avea după aceea o procedură de ratificare acceptabilă din punct de vedere al calendarului și complexității. Odată ce complexitatea se reduce, calendarul e și mai simplu de respectat. În ceea ce privește întrebările care au rămas uh, fără răspuns, atât în ceea ce privește Irlanda, cât și în ceea ce privește aspectele economice ale relației viitoare cu Marea Britanie și aici există în continuare numeroase întrebări, însă deocamdată nu știm uh, cum stau lucrurile cu dezbaterea în Marea Britanie. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de a pătrunde pe piața unică. Știm că recent Camera Lorzilor a solicitat în linii mari ca Uniunea Vamală să se aplice Marii Britanii în totalitatea sa lucru de mare importanță când vine vorba de rezolvarea problemei irlandeze, pentru că automat ar duce la o soluție pentru această problemă. La nivelul negocierilor, ați eh, putut să vă dați seama cum s-a reacționat la această propunere a Camerei Lorzilor, o propunere interesantă, uh, pentru că ar presupune un pas înainte important în negocierile referitoare la viitoarele relații cu Marea Britanie. Cred că acest punct ar fi foarte important. Și o ultimă întrebare. În perioada de tranziție, știind că Marea Britanie nu se va, nu va mai face parte din instituțiile europene și, de asemenea, având în vedere că sunt uh, membri ai spațiului economic european și Elveția, de altfel, acești membri sunt invitați de obicei la Consiliul Informal. Au așadar uh, un punct de contact cu instituțiile la nivelul Consiliului. Ne-am gândit oare noi la care ar fi punctul de contact pe care ar putea să îl aibă Parlamentul European pentru a evita divergențe și la nivelul informațiilor de care dispunem firește pentru noi, situația e mai complicată, însă cred că am putea găsi o posibilitate de a lua legătura, de a dialoga cu parlamentarii. Firește, membrii Parlamentului Britanic ar putea fi invitați, așa cum sunt uh, invitați reprezentanții guvernelor la consiliile informale, așa ar putea să fie invitați uh, deputații britanici sau uh, deputații europeni la întâlnirile cu parlamentele naționale. Iată câteva din întrebările pe care mi le pun. Thank you very much. Now... Mulțumim foarte mult. Martin Anderson acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Verhofstadt, mulțumesc pentru această actualizare foarte detaliată. Cu toții eh, apreciem această informare, eh, grupul de pilotaj pe Brexit. În decembrie, dacă bine mi amintesc, eh, că guvernul britanic și UE au decis după raportul comun, David Davis a negat Uh, pașii înainte făcuți, se spun că au fost doar niște declarații de intenție, nu niște lucruri deja decise. La vremea aceea s-a spus clar că totul trebuie să fie uh, tradus în formă juridică. Ce s-a întâmplat din decembrie până în martie? Uh, în ce fel propunerile um, au căpătat corp? E adevărat, avem acum scrisoarea Terezei May care confirmă uh, angajamentul uh, său și acea clauză de salvgardare ce apare în acord. Însă, din păcate, de atunci încoace au existat tot felul de comentarii derogatorii venind din partea uh, celor care își doresc Brexitul, atât de o parte cât și de alta a canalului Mânecii. Mă întreb dacă această clauză de salvgatare este doar una, uh, cea mai importantă, toată lumea de acord cu ea și dacă timpul ce a trecut din decembrie încoace a permis uh, tuturor să înțeleagă că trebuie să fim mai prudenți cu aceste, așa zise, acorduri pe care le-am obținut cu guvernul britanic când vine vorba de implementarea acordurilor, angajamentelor. Suntem într-o situație uh, sub uh, semnul întrebării. La fel se întâmplă cu Irlanda. Iată de ce eu aș pleda pentru prudență ar fi fost mai bine să procedăm așa de la bun început, pentru că știm chiar și astăzi că în Irlanda, în presă, există comentarii ale partidului DUP, um, potrivit căruia guvernul britanic e de acord acum cu retragerea și cu viitoarea relație și așa mai departe și că e nevoie de măsuri împotriva. De, deși, pe de-o parte, ne spuneți că, da, acum avem angajamentul ferm prin scrisoarea ei, uh, al Terezei mei, privitor la casa de salvgardare, eu mă întreb dacă lucrurile sunt chiar atât de clare. Pe de-o parte se spune una, iar pe de alta britanicii fac uh, cu totul pe dos. Problema e că negocierile uh, la Londra, la nivel intern, nu s-au oprit nici ele. Deci, uh, ne terminându-și negocierile interne, ei încă nu vin pregătiți la negocierile cu UE. Știu care sunt pozițiile Terezei mei, ale uh, grupului de negociere, a guvernului irlandez. Uh, suntem de acord, dar tot ce vă spun, uh, tot ce vreau să spun e că mă întreb dacă lucrurile vor sfârși așa. Au existat comentarii, vă dau un exemplu, um, sănătatea. Trebuie să ne reamintim că area de călătorie comună între britanici și irlandezi figurează în legislația europeană. Deci, în ce privește asistența medicală, trebuie să existe o legislație specifică, un proces pentru nordul Irlandei ca să se uh, uh, duplice legislația europeană. Însă, putem oare uh, lua lucrurile de-a gata? Ieri eh, am auzit preocupările exprimate de cei 3 milioane înainte de avizul tehnic al uh, guvernului. Oameni care, uh, simțindu-se cetățeni europeni și irlandezi, trebuie acum să se înregistreze în Marea Britanie. Procesul tehnologic ne-a fost prezentat ieri și, în ciuda tuturor eforturilor, se pare că soluția tehnologică uh, pentru uh, granița irlandeză, uh, care a existat în uh, august, a fost respinsă. Și acum tot nu știm ce se va întâmpla, pentru că n-am auzit încă nimic din partea guvernului britanic sau a uh, partidului DUP. Ne-ați reamintit și vă mulțumesc despre rezoluția pe care am uh, aprobat-o cu o largă majoritate aici în Parlament, potrivit cărea drepturile noastre nu vor diminua și trebuie să acordăm mai multă atenție acestui document, grupul de pilotaj pe Brexit, potrivit uh, alineatul 42. Se spune că cetățenii Irlandei de Nord care au dreptul uh, să-și mențină drepturile de cetățeni UE trebuie să poată să-și exercite acest drept. Și mă întreb atunci ce mecanism va asigura uh, validarea acestor drepturi în Irlanda de Nord. Nu e ca și cum uh, am trăit în într-un stat terț. Aș întreba Comitetul de Pilotaj pentru Brexit dacă a analizat și drepturile anexe, pentru că în protocol s-a spus că va exista o listă a acestor drepturi, dar e ceva ce încă noi nu am văzut. Uh, E o nu există și mm, dacă vă amintiți cu... se vorbea despre drepturile sociale și democratice, vreau să vă spun că există un drept pentru uh, irlandezii de nord. Bună oară să-și aleagă un eurodeputat. Știu că v-ați referit la aceste lucruri și în trecut nevoia unei circumscripții în Irlanda de Nord pentru Parlamentul European. Dar e nevoie și de voință politică ca acest lucru să se chiar întâmple. Un lucru care trebuie discutat. drepturile sociale și democratice pentru islandezii de nord trebuie protejate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Now, uh, give the floor to... Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Scott Cato. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Verhofstadt, sunt chiar în spatele dumneavoastră, nu-i chiar atât de ușor să mă urmăriți. Aș vrea să abordez observațiile domnului Schöffling referitor la uh, ideea unei diviziuni în societatea britanică, observații destul de neliniștitoare pentru un cetățean britanic ca mine. Totul depinde de cum s-a ținut uh, s-a organizat campania și dacă cineva închetează tehnicile folosite, mai ales de companii precum Excel Elections sau Cambridge Analytica, pentru că ei sunt pregătiți tocmai să creeze disensiuni și uh, la astfel de tactici au și recurs pentru a câștiga referendumul britanic și are consecință deosebit de negative asupra Marii Britanii nu doar pentru că am inițiat un proces destructiv de a părăsi Uniunea Europeană, ci și pentru că aceste disensiuni rămân așa cum au rămas și în alte țări în urma alegerilor. Trebuie să vă spun că, din experiența mea și din uh, câte știu eu, țara nu e atât de împărțită din punct de vedere geografic, uh, din cum credeți de multe ori. Um, Partajare 60-40%, disensiune depinde mai degrabă de clasa socială și de educație. Sunt însă de acord cu dumneavoastră că vine vorba de nevoia de a schimba Constituția, de a avea o a doua camera Parlamentului aleasă în mod democratic, un sistem mai echitabil de alegeri. Am două întrebări punctuale în ceea ce privește prezentarea dumneavoastră, domnule Fărhofstad. În primul rând, condițiile echitabile. Am uh, participat la o întâlnire cu domnul Barnier aici la ședință, la Parlament și cred că a scos în evidență foarte clar că viitorul acord comercial va prevedea o restricție astfel încât uh, dacă Marea Britanie nu respectă standardele actuale, indiferent că e vorba de fiscalitate, mediu, reglementarea medicamentelor și așa mai departe. Dacă Marea Britanie încearcă să reducă nivelul de reglementare, atunci vor exista consecințe în ceea ce privește libertatea comercială și așa mai departe. Percepția mea, și cred că am afirmat acest lucru clar în rezoluția noastră, e că Marea Britanie nu va reuși să mențină o relație comercială apropiată cu, Marea, cu Uniunea Europeană decât dacă menținem uh, nivelul ridicat de reglementare de care dispunem la ora actuală și aș vrea să știu dacă asta considerați și dumneavoastră. O altă întrebare se referă la un raport pe care l-am discutat în comisia noastră luni din partea lui Brian Hayes referitor la regulamentul, la reglementarea financiară cu țările terțe. De când cu referendumul britanic am tot așteptat ca uh, City din Londra să vină cu un fel de cal troian, cu un fel de alegere făcut, cu un fel de mm, acord uh, făcut uh, la mica înțelegere care să sumineze um, negocierile Brexit. Și Există vești care mă neliniștesc. Există, de pildă, o sugestie că negocierile bilaterale ar putea reprezenta o soluție mai bună pentru un acord uh, referitor la regulamentul financiar mai degrabă decât uh, regimul echivalențelor. Iar pentru mine e foarte important să menținem regimul echivalențelor pentru a păstra piața unică unită. Și vreau uh, să vă atrag atenția asupra acestui lucru pentru a nu permite intrarea unui cal troian pe ușa din spate. Mulțumesc. Mai există două persoane care s-au înscris la cuvânt. Ramon Haureghi, înainte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doream să-i mulțumesc domnului Ferhofstadt pentru informațiile furnizate, ca de obicei uh, punctuale, și aș vrea să fac observații referitor la trei lucruri care mă îngrijorează. În primul rând, în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Știu că Comisia PETI punctuat anumite elemente pe care cetățenii și asociațiile cetățenești le-au adus în discuție în această comisie. Doream pur și simplu să reiau îngrijorarea pe care ne-au transmis-o multe asociații cetățenești de acolo, din Marea Britanie, mai ales în ceea ce privește recensământul pe care îl uh, face la ora actuală Marea Britanie privind rezidenții legali. Există o îngrijorare considerabilă pentru că procedura care prevede acordarea condiției de rezident legal e atât de complexă din punct de vedere birocratic încât s-ar putea să rămână pe din afară cetățeni rezidenți legali care poate nu îndeplinesc una din cerințele uh, când vine vorba de antecedente penale și așa mai departe. Prima îngrijorare. A doua, rudele și dreptul de liberă circulație de care vor beneficia acei cetățeni și de asemenea, ca rezultat uh, al primei observații, situația în care se vor uh, regăsi acești cetățeni europeni care nu vor putea dobândi statutul de rezident legal în Marea Britanie. Iată câteva din uh, îngrijorările asociate uh, drepturilor cetățenilor europeni din Marea Britanie. Există îngrijorări că um, aceste drepturi vor fi respectate doar pentru cei care au statutul de rezident legal. A doua întrebare vizează practic cele spuse de doamna Scott Cato și anume este foarte important ca acordul de asociere să includă compromisuri serioase, îmi cer să includă angajamente serioase în ceea ce privește um, fiscalitatea. Marea Britanie are anumite um, zone fiscale o pace și păstrarea acestora reprezintă practic un obstacol în calea justiției fiscale și în calea restului Uniunii Europene până acum. La Parlamentul European lucrăm deja de peste trei ani la o politică care urmărește o justiție fiscală internațională în urma scandalului cu documentele Panama, în urma acordurilor uh, și deciziilor referitoare la Luxemburg. Viitorul politicii fiscale va presupune că acordul uh, cu Marea Britanie să includă angajamente serioase în ceea ce privește politica fiscală. Mi se pare absolut fundamental și trebuie luat în calcul în cadrul acordului de asociere. În al treilea rând, după părerea mea, acordul de asociere, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, mi se pare absolut necesar și firește reprezintă soluția logică pentru a contura cadrul în care se vor desfășura relațiile viitoare între UE și Marea Britanie. Un acord unic, un acord de asociere de la care să poată după aceea să uh, derive celelalte. Mă întreb însă dacă uh, acest acord nu se formalizează înainte de 2020. Cu alte cuvinte, dacă Parlamentul European și, la rândul său, Parlamentul Britanic nu ratifică acest acord de asociere înainte de luna decembrie 2020, există o previziune referitor la ce s-ar întâmpla în această situație? Și o ultimă observație referitor la Gibraltar. Știți uh, că liniile roșii stabilite de Consiliu, de altfel și rezoluția Parlamentului European, îi cerau uh, Marii Britanii și Spaniei să ajungă la un acord referitor la uh, Gibraltar. Gibraltar părăsește Uniunea Europeană împreună cu Marea Britanie și rămâne de văzut dacă se ajunge la un acord între cele două țări referitor la viitorul Gibraltarului. La început în Spania a existat o tentanție, aș spune, de a profita de situație pentru a aduce în discuție suveranitate, dreptul de suveranitate la Gibraltar. Am putea spune că, din punct de vedere politic, ar putea să fie o soluție legitimă să uh, ca Spania să revindice suveranitatea asupra Gibraltarului, însă n-ar fi dus cu siguranță spre un drum fără ieșire. Nu ne-ar fi ajutat să găsim o soluție. Din fericire, după părerea mea, Spania are curs la o abordare mai pragmatică. Nu uh, va aduce în discuție, în interacțiunea sa cu Marea Britanie, o abordare maximalistă în ceea ce privește Gibraltar. Mi se pare mult mai pragmatic. Marea Britanie și Spania, din câte știu, au început negocierile, au avut loc o serie de întâlniri eh, și mi se pare excelent. Acordul cu Marea Britanie va trebui însă să includă în mod obligatoriu o serie de aspecte ce reglementează interacțiunea acestei fărâme de rogi cu Spania, mai ales când vine vorba de transparența fiscală. Pentru că impresia noastră e că Gibraltar este un uh, spațiu fiscal opac care încalcă și aduce atingere intereselor financiare ale Spaniei. Iată de ce Spania cere transparență și uh, cere acorduri când vine vorba de folosirea aeroportului, de folosirea apelor teritoriale și uh, comunicarea cu cetățenii. Cred că acest acord este important și vreau să atrag atenția asupra importanței ca acest acord să includă elemente importante de conviețuire cu Gibraltar, elemente importante care uh, să reflecte atât prioritățile Spaniei cât și ale uh, um, Marii Britanii. Mulțumesc, Ramon. Dau cuvântul doamnei McGuinness. Thank you, Chair, and thank you, uh, Mr. Hofstadt, for your patience. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Verhofstadt, pentru prezență și pentru felul detaliat în care v-ați făcut prezentarea în această dimineață. Uh, aș dori să vă transmit sentimentul alegătorilor mei care uh, locuiesc nu departe de graniță. Ei sunt foarte îngrijorați de faptul că Uh, nu se găsește o soluție. Știu că cu toții dorim să ajungem la o soluție clară și mă bucur de faptul că David Davis a venit uh, la această regiune uh, frontalieră în această săptămână. M-am bucurat să mă pot întâlni cu el chiar la graniță ca să putem avea o conversație. M-a îngrijorat ce a spus colega noastră de Andoț și articolul pe care l-a publicat în această dimineață în ziarul Irish Times, prin care spunea că guvernul irlandez Uh, cumva copiază poziția europeană. E un limbaj care nu ne ajută să găsim o soluție pentru cei care trăiesc uh, la fața locului. Aș dori să o loc pe Diana și pe DUP, care sunt foarte puternici acum în uh, Regatul Unit, să folosească puterea lor în mod înțelept, uh, în mod uh, chipzuit și să se gândească cu mare grijă la ce s-ar putea întâmpla în viitor. E în interesul Irlandei de Nord, al Irlandei și al Uniunii Europene să se rezolve problema graniții, graniței irlandeze, pentru că miza este foarte mare și există acordul din Mare pe care trebuie să-l apărăm și să-l respectăm în continuare. Deci, Uh, sper ca premierul britanic să își respecte angajamentul. A fost uh, foarte uh, angajată, a spus că va găsi cuvinte pentru acest blocaj. Uh, e clar că noi ne dorim să avem o relație comercială bună, parteneriat bun, oricum l-am numit, uh, funcțional. Și știu că uh, Diana tot vorbește despre un nou acord de vamă și un acord de liber schimb ambițios. Fiecare își alege cuvintele, dar trebuie să dăm dovadă de bună credință și de măsuri foarte clare. Și trebuie să recunoaști și sper că activitatea lui Michel Barnier să vină cu rezultate concrete cât mai repede. Uh, mă îngrijorează faptul că s-a propus uh, uh, termenul de octombrie. Aș dori să ajungem la o concluzie în iunie, pentru că cei pe care îi reprezint și ei sunt îngrijorați și nu ne dorim încă câteva luni de incertitudine. Mulțumim și noi. O intervenție de ultim minut. Domnul Batten a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că Uh, îi ascultăm astăzi pe cei care doresc uh, să uh, nu, ca Regatul Unit să nu părăsească Uniunea Europeană și ar face orice ca să nu se întâmple acest lucru. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu ce s-au spus înainte și apoi o să pun și o întrebare. S-a prezentat puțin situația din Regatul Unit, nu este chiar așa de dezbinată situația. Există o diferență între cei care au votat pentru a părăsi și pătura de mijloc și clasa politică, care nu doresc să părăsim Uniunea Uniunea Europeană și ar face și ei orice uh, ca uh, această retragere să nu aibă loc. Dar în orice caz, sunt uh, convinsă că uh, dacă am uh, organiza un referendum, cei care au votat să părăsim ar fi și mai numeroși. S-a vorbit despre acest acord constituțional de mult, multă vreme încoace. Avem nevoie de o reprezentare proporțională. Uh, bineînțeles că Camera lor face tot ce poate uh, pentru a uh, împiedica retragerea, dar uh, <laughs> ei nu reprezintă pe nimeni decât uh, pe propria persoană. Dar există și uh, oameni care se bucură de pensii foarte generase, generoase în baza sistemului european și nu o să își dorească să părăsim Regatul Unit. Deci sistemul din Regatul Unit nu e foarte echitabil și dacă ar avea loc o reformă, probabil că la Camera lor zilor, dacă ar fi aleși în funcție de un sistem de reprezentare proporționată, probabil că mulți ar vota pentru părăsirea Regatului Regatului Unit. În ce privește referendumul, da, într-adevăr a fost organizat în mod uh, incorrect, dar pentru motive uh, diferite. 9 miliarde de euro au fost uh, uh cheltuite pentru uh, un uh, Uh, o broșură de către uh, guvern uh, pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Cei care au hotărât să părăsim nu au avut acces la astfel de fonduri. George Osborne a dus o campanie aprigă, au avut și serviciul public în spatele lui care a venit cu tot felul de statistici și vedem astăzi că a fost total discreditat. Se spune că situația economică este, este îngrozitoare după Brexit ori nu e așa. Uh, numai scade șomajul, ocuparea crește. Uh, toate argumentele celor care au vrut să rămânem uh, au fost greșite. Dar, într-adevăr, a fost o companie incorrectă, mai ales organizată de cei care au hotărât să ar fi dorit să rămânem. Dar am o întrebare foarte simplă. În ce privește acest acord de retragere și versiunea finală și acest acord de propus de asociere, Domnul Verhofstadt a spus că trebuie să fie convenit în 26 iunie la reuniunea Consiliului. Uh, clar că va trebui să fie votat uh, în toamnă de Parlament, pentru că noi ar trebui să părăsim în 29 martie 2019. Uh, prevăd o situație în care am putea să avem un acord de retragere și am avertizat de ani Uh, în legătură cu astfel de situație înainte de referendum, când a început procesul. Deci dacă ajungem la acest acord de retragere, s-ar putea să fie un acord de retragere uh, prin care să nu părăsim Uniunea Europeană deloc. Ar fi un acord de retragere cu numele, dar nu am părăsit. Am rămâne, de fapt, Uniunea Europeană. Și uh, cam Uh, în contru, uh, uh, într-acolo suntem călăuziți nu doar de domnul Giefer Hofstadt, ci și de către guvernul meu, care este complet inutil în negocierile acestea. Întrebarea este următoarea. Dacă ajunge acest acord de retragere la Parlament, probabil că vor exista persoane la Parlament care vor vota împotrivă pentru că vor considera că nu merge suficient de departe și apoi vor fi persoane care vor vota împotrivă, eu, de exemplu, pentru că credem că merge prea departe. Deci, dacă nu se votează pentru acest acord la Parlament în toamnă, dar uh, Regatul Unit va trebui să părăsească Uniunea Europeană în 29 martie. Ce veți face? Care va fi poziția oficială? Uh, pentru că guvernul britanic uh, spune că ar trebui să părăsim în condițiile noastre și nu ale dumneavoastră. Dar dacă acordul de retragere este respins la Parlament, ne întoarcem la momentul zero în care ne aflăm în 26 iunie 2016. Ce veți face? Mulțumesc. am o intervenție chiar de ultima clipă după domnul Batten, Richard Corbett respectiv. Mulțumesc. Eu nu doream să iau cuvântul, intenționasem să nu particip pentru că am uh, sosit cu întârziere și nu am uh, ascultat discursul de introducere și ce s-a spus, dar după ultima intervenție nu m-am putut abține. Și deci voi lua cuvântul ca să aducă și eu ceva echilibru în această dezbatere. Da, într-adevăr, există o cerere tot mai mare în Regatul Unit pentru un referendum uh, cu privire la acordul uh, respectiv, acordul de retragere. Mm, să sperăm că se va ajunge la un acord. Uh, în sondajele de opinie se arată că există tot mai multă susținere. Au fost organizate campanii în acest sens de diverse organizații care cer un astfel de referendum. Dacă un astfel de referendum ar avea loc, nu e deloc sigur că rezultatul va fi cel sugerat de domnul Batten, respectiv că opinia publică ar vota din nou pentru Brexit, dar încă o dată, opinia publică nu a votat cum ne așteptam noi. Noi ne așteptam ca opinia publică să respecte rezultatele referendumului din urmă cu doi ani. Ă, să se spună, am avut rezultatele referendumului, să mergem înainte. Nu s-a întâmplat așa. Ă, lucrurile se întâmplă exact pe dos. Ieri m-am întâlnit la Londra cu un grup de persoane care au votat pentru Brexit și acum regretă și acum uh, cer uh, dreptul de a se răzgândi. Iar această cerere este tot mai numeroasă, tocmai datorită faptului că Brexitul pe care îl vedem acum, care se profilează, este foarte diferit de ce s-a promis în campania celor care a, au spus să rămânem. S-a spus că Brexitul va economisi bani care vor fi investiți în, în serviciul de sănătate. Ori se pare că Brexitul s-a dovedit că e un exercițiu foarte costisitor. S-a spus că nu va avea efecte negative asupra economiei și spre deosebire de cele spuse de domnul Batten, efectele negative asupra economiei britanice sunt devastatoare. Um, Brexit, uh, deci Regatul Unit în urmă cu câțiva ani avea rata cea mai mare de creștere, în, în urmă cu șapte ani, de exemplu, din țările G7, acum uh, are rata cea mai mică, deficitul bugetar uh, a crescut foarte mult, datoria publică, bineînțeles că cu timpul va scădea, dar în orice caz nu s-a ajuns la un um, echilibru bugetar. Banca Angliei, de exemplu, a trebuit să facă, să tipărească bani, să facă uh, ajustare, uh, așa numită ajustare cantitativă și așa mai departe. Aș putea continua. Dar în orice caz, uh, în rândul opiniei publice, impresia generală este că Brexitul nu își îndeplinește promisiunile, în orice caz nu cele făcute de către campania care a votat pentru retragere. Bineînțeles că domnul Beta nu cunoaște foarte bine. Dar Cine știe, s-ar putea ca acordul să fie respins de către Camera uh, Comunelor, uh, după care vom avea o uh, criză de ratificare și deci una dintre opțiunile posibile ar fi referendumul. Vom vedea. Dar în orice caz, faptul că acordul nu este pe deplin la înălțimea așteptărilor este tot mai mare. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Acum aș dori să-i dau cuvântul lui Gifford Hofstadt Ați avut uh, o serie lungă de întrebări. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu să mă refer la uh, dezbaterea în curs în Regatul Unit, pentru că mm, ar trebui să ne întâlnim zilnic. Președintele ne-ar face plăcere, dar știm că nu se poate, domnul Verhofstadt. Nu este datoria noastră a Parlamentului European și nici prezumția pe care ne bazăm în activitatea noastră. Regatul Unit a luat această decizie pe care noi o uh, respectăm de a invoca articolul 5 din TUE și suntem obligați uh, să ne uh, purtăm ca atare, deci să ținem cont de acordul în baza articolului 50. De fapt, asta încercăm să negociem condițiile din articolul 50. Deci noi nu activăm în calitate de specialiști, nici ca Parlamentul European, în perspectiva că uh, britanicii s-ar putea să schimbe poziția, să se răzgândească. Uh, și dacă se răzgândesc, ce vom face? Nu facem așa. Nu vrem să avem o ingerență în dezbaterea internă uh, din uh, Regatul Unit și nu o să începem să uh, pregătim scenarii diferite în cazul că se întâmplă asta sau alta și așa mai departe. ce doream eu să subliniez, deci, e că, oricum, din perspectiva europeană, domnește unitatea între cele 27 de state membre, dar și între cele ă, trei instituții și e un aspect foarte important. Deci unitatea în ce privește negocierile în curs. Avem o rație, relație foarte strânsă cu Consiliul European și, bineînțeles, și cu Comisia Europeană și cu Michel Barnier și Uh, de aceea, în primele trei luni ale acestui an, ne-am axat uh, uh, eforturile pe întâlniri comune cu Comisia și cu Consiliul ca să avem o poziție comună cu privire la elementele care ar putea face parte din, acest, din aceste relații viitoare cu Regatul Unit. O două observație cu privire la Irlanda, pentru că mai mulți uh, vorbitori, dar mai ales doamna Măghine, s-au referit la această chestiune. Noi nutrim speranța că uh, în luna iunie vom ajunge la un acord pe marginea chestiunii irlandeze. Domnul David Davis a spus, uh, avansat această dată de luna octombrie, am auzit și eu, dar totuși e prea târziu pentru că în octombrie va trebui să fim gata uh, cu tot acordul de retragere, inclusiv uh, chestiunea irlandeză, plus o declarație uh, cu privire la uh, relațiile viitoare. Deci dacă ne uităm la calendar, cel mai bine ar fi ca această problemă să fie soluționată cât mai repede cu putință. În orice caz, înainte de summitul din uh, luna iunie. Acestea fiind spuse, și aș dori să repet ce a spus doamna Teresa May uh, într-o declarație uh, scrisă trimisă uh, președintelui uh, Tusk, declarație care a uh, confirmat și acordul backstop. Deci dacă nu se ajunge la o altă soluție sau la, la o soluție satisfăcătoare. Uh, dacă spun, unii spun că nu este nicio soluție, eu aș spune totuși avem o soluție alternativă. Uh, motivul, uh, uh, soluția ar fi blocarea. Deci, dacă nu ajungem la o soluție satisfăcătoare cu Regatul Unit sau dacă Regatul Unit nu vine cu o soluție convingătoare, atunci avem asigurarea înscris că vom avea faimosul backstop și care se va aplica. Și acesta este progresul imens pe care l-am obținut în luna martie față de situația din uh, decembrie, pentru că unii s-ar putea să spună uh, care este diferența între decembrie și martie. Iată progresul pe chestiunea irlandeză. Deci, uh, un acord cu privire la backstop dacă nu se găsește la o altă soluție satisfăcătoare. Aș mai dori să mă mai refer la o chestiune Domnul Șopflin m-a întrebat. Nu avem cifre oficiale. Nu-mi place cuvântul migrație. În Europeană nu există migrație, domnule Șopflin. Avem mobilitatea muncii. Avem mobilitate în UE. Uh, suntem cu toții cetățeni europeni și mi se pare puțin uh, ciudat când uh, cineva în calitate de cetățean european, merge în altă țară europeană să lucreze, se spune că e un migrant. Nu, nu e migrant. Pentru mine, termenul potrivit este mobilitatea uh, forței uh, de muncă, dar, în orice caz, uh, ca și dumneavoastră, am citit în presă că au apărut probleme în anumite sectoare în Regatul Unit pentru că mulți au părăsit, mulți europeni, uh, cetățeni europeni, au uh, părăsit Regatul Unit. Uh, e o penurie de mână de lucru în spitale, de exemplu. E unul uh, dintre exemplele cele mai clare, de care se vorbește foarte mult în presa britanică. De asemenea, sunt de acord cu domnul Schöflin, care spune că trebuie să mm, pregătim acordul de soluționare a litigiilor pe lângă chestiunea irlandeză. Avem o propunere concretă în acest sens uh, efectuată de negociatori. E foarte important pentru noi ca acest acord, acord de retragere uh, să uh, facă parte integrantă din legislația britanică, pentru că doar astfel putem să ne asigurăm că, sigur, cu alte elemente, cu mecanismul de soluționare a litigilor, doar astfel ne putem asigura că toate condițiile sunt împlinite, îndeplinite. Uh, s-a vorbit uh, de asemenea despre uh, statutul convenit și cetățenii europeni. Vă pot repeta doar ce am spus în introducere. Încă mai persistă chestiuni pendinte, câteva preocupări, nu în ceea ce privește conținutul drepturilor, care a fost fixat, dar felul în care drept, oamenii vor, vor beneficia de aceste drepturi și procedura respectivă. Deci, după audierea de ieri, vom trimite această scrisoare și poate ar fi bine ca AFCO să studieze uh, această, aceste chestiuni uh, ulterior. Apoi, o altă întrebare care mi-a fost adresată. Cum vedeți lucrurile după decembrie 2020? Iată cum văd eu lucrurile. Dacă în, decembrie, dacă în octombrie 2018 avem acordul de retragere și ca anexă declarația privind relațiile viitoare, va fi bine. În mod normal, tranziția a sfârșit în decembrie 2020, deci avem 26 de luni la dispoziție pentru a discuta, pentru a negocia acest acord de asociere. Unii spun că 26 de luni e prea puțin. Eu întotdeauna spun că 26 uh, de luni în politică e de fapt o eternitate, e o perioadă îndelungată și uh, așa arată calendarul. Firește că dacă, de exemplu, uh, vom avea ultimile faze de negociere, întotdeauna vom putea da dovadă de puțină flexibilitate în legătură cu această dată Uh, finală de decembrie 2020. Dar, în orice caz, avem 26 de uh, luni la dispoziție pentru a ne asigura că acordul politic pe care îl vom fi obținut în uh, octombrie 2018 intră în vigoare, în vigoare și se transformă într-un acord de asociere mie mi se pare o posibilitate reală. Și acesta este motivul pentru care atât noi cât și Consiliul i-am uh, spus uh, domnului Michel Barnier că am dorit ca declarația să fie cât mai amănunțită cu, puțită, cu putință cu privire la uh, viitoarele relații. Pentru ca fiecare parte să știe ce așteaptă de la celălalt. Care sunt uh, elementele principale ale acestui acord și în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm. Deci, din perspectiva UE, pentru noi e o prioritate clară să avem această declarație cât mai detaliată cu putință. Și deci între octombrie 2018, uh, decembrie 2020, deci în răstimpul acestor 26 de luni, să ajungem la acest acord de asociere uh, total cu toate uh, detaliile necesare. Doamna Mercedes Preso m-a întrebat ce se va întâmpla cu această Uniune Vamală, ce s-ar putea întâmpla, ca și dumneavoastră, constat că avem uh, uh, propune, o propunere în acest sens. Avem uh, un amendament la Camera Comunelor, propunerea este la Camera Lorzilor, dar nu e poziția oficială a guvernului uh, britanic. Deci, urmărim uh, îndeaproape situația, bineînțeles, ca parte a procesului pe care l-am Uh, descris. Deci dezbaterea în curs în Regatul Unit, care are loc. Următoarea observație. Deja avem m-am întâlnit cu Comisia Specială de la Camera Lorzilor de două, trei ori, dacă nu mă înșel. Nu țin uh, întotdeauna un răboj al întâlnirilor. Cu toate acestea am fost ministru pentru bugete. Nu trebuie să știi uh, multă matematică. Trebuie doar să știi să spui nu în calitate de ministru al, pentru buget. Dar, uh, în orice caz, am contacte cu această comisie specială de la Camera Lorzilor, dar și cu comisia specială de la Camera uh, Comunelor și cu președintele său, domnul Ben, care deja ne-a vizitat de două ori cu com- comisia sa, deci a venit la noi, la Parlamentul European. Încerc să întrețin aceste contacte strânse, chiar eu personal, deci contactele există. Probabil că ați citit raportul publicat de către Comisia domnului Ban în urmă cu câteva luni, în care subliniază Uh, sau se menționează și această propunere de acord de asociere. E un raport care a fost publicat uh, în urmă cu mai mult sau mai puțin o lună de către această comisie specială de la Camera Comunelor. Da, am înțeles calendarul, dar Întrebarea mea a fost, în această perioadă de tranziție, care și ea face parte din acord, vom avea ceva, uh, un, a, o comisie specială, uh, cum avem pentru zona economică specială sau pentru, Sued- uh, pentru Elveția. Deci să avem o comisie specială Uh, ca omolog al uh, Parlamentului European tocmai în timpul uh, procesului pentru a ajunge la un acord de asociere. Cred că ar fi o idee bună. Asta avem cu ceilalți membri asociați. domnul Verhofstadt, da, cu siguranță. Când vom avea un acord de asociere, va exista și o guvernanță și va exista un organ politic, deci un capitol politic. Vom avea contacte dar, firește, dacă continuăm în uh, acest proces, vom putea aplica mecanismele de care vorbeați în perioada de tranziție, sigur, de ce nu? Da, va trebui să ne mai gândim. Însă, întâi de toate, va trebui să începem negocierile în legătură cu uh, relațiile viitoare, ceea ce nu s-a întâmplat încă. În încheiere, aș dori să răspund întrebărilor doamnei uh, Molly Scott Cato cu privire la normele de mediu și normele uh, sociale. Vom face uh, tot uh, necesarul, e și poziția negocierilor, ca aceste standarde să nu uh, aibă de suferit în timpul negocierilor și deci că avem uh, condiții egale care să garanteze respectarea acestor standarde. Și în fine, în ce privește regulamentul financiar, uh, nu pot să fac decât să confirm faptul că poziția Uniunii Europene în acest domeniu este să avem un uh, sistem uh, de regim de echivalență. Ce înseamnă asta? Când regulile din Regatul Unit pe un anumit tip de produs financiar sunt, se, se aliniază cu regulile din uh, Uniunea Europeană, atunci avem posibilitatea să Uh, permitem importul acestui produs sau serviciu financiar în Uniunea Europeană. Dacă însă se schimbă regulile din Regatul Unit, sau dacă dintr-un motiv sau un altul e nevoie să, inter- să intervină, atunci putem uh, opri această autorizație din oficiu. Deci, regimul de echivalențe este modelul pe care îl considerăm cel mai potrivit pentru serviciile financiare pe viitor. Domnule președinte, sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Intervenție fără microfon din sală. În legătură cu sediile, poate ar trebui să mm, trimitem problema la guvernul irlandez, pentru că Cei care locuiesc în Irlanda de Nord, care vor avea un uh, pașaport, vor beneficia de un pașaport uh, uh, irlandez. Deci vor putea vota la alegeri din Irlanda. Mulțumim! Bineînțeles că a fost o dezbatere foarte Uh, interesantă, extrem de informativă. Aș dori să-i mulțumesc lui Gifford Hofstadt pentru explicațiile furnizate, deși uh, am impresia că va trebui ca în viitorul apropiat să ne întoarcem la subiect. Mulțumim! Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. The European Citizen... Este vorba de inițiativa cetățenească europeană. Avem acum un uh, scurt schimb de opinii pe marginea celor 164 de amendamente introduse. 13 dintre ele sunt amendamente de compromis și figurează în proiectul de raport. V-aș ruga, spune președintele, să faceți liniște. Trebuie să continuăm ședința noastră. Și cum spuneam, Următorul punct de pe ordinea de zi este inițiativa cetățenească europeană. Please, we are having a meeting. Vă rog foarte mult, avem o ședință în derulare în această sală. Now we can continue, so... Continuăm acum, spune președintele, cum spuneam, e un schimb de opinii, examinarea amendamentelor la proiectul de raport privind inițiativa cetățenească europeană. Am avut o audiere interesantă în luna februarie, dacă vă amintiți, pe această temă. Și exista și un eveniment anual, ziua inițiativei cetățenești europene organizată de uh, Consiliul Economic și Social European. Vreau să salut reprezentanții Comisiei Europene și îi dau cuvântul raportorului, domnul Schöpflin. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc multora, tuturor celor care m-au ajutat să pregătesc acest raport, îndeosebi societății civile, Sper că mulți reprezentanți ne urmăresc prin web streaming. Nu vreau să reparcurg istoria întreaga acestui instrument, dar membrii acestei comisii și amintesc probabil că lucrăm de foarte mult timp uh, și își amintesc poate și cei care erau aici în legislatura anterioară, că istoria, într-adevăr, e foarte îndelungată a acestei inițiative cetățenești europene. Am lucrat pe marginea regulamentului anterior, 211010, apoi am încercat să ameliorăm acest cadru și raportul meu anterior a trecut cu succes. Comisia, la rândul ei, a preluat unele din recomandările mele, după care s-a emis un regulament complet. Nu, partea Comisiei. Și ce aveți acum în fața ochilor? Este o încercare din partea Parlamentului European să influențeze prin propunerea sa legislativă acest nou regulament în direcția Uh, unei uh, mai mari facilități de utilizare. Cei care nu au urmărit acest dosar, sigur eu uh, am fost direct implicat și am o cunoaștere intimă a dosarului, dar cei dintre dumneavoastră care nu au beneficiat de această imersiune în inițiativa cetățenească europeană, nu știu, poate că acest instrument nu este unic Uh, și că funcționează în Finlanda și în Letonia. Însă structura de putere e diferită. Acolo, pur și simplu, există un instrument prin care cetățenii pot petiționa și trimite o astfel de inițiativă în parlamentele naționale respective. Iar deputații din respectivele țări fac sau nu fac ceva cu uh, aceste inițiative pe care le pot accepta sau respinge. În mod evident, noi avem o uh, structură diferită și, după părerea mea, există două teme cheie uh, cu care um, are de-a face acest instrument. Anume, Comisia nu își va abandona monopolul asupra inițiativei legislative și Comisia nu va abandona puterea discreționară de care beneficiază, pentru că are o astfel de putere asupra felului în care acceptă sau nu bună oară o anumită inițiativă cetățenească. Și haideți să ne amintim că Comisia nu răspunde în mod direct în fața cetățenilor pentru cele pe care le acceptă sau le refuză. Și singura modalitate de recurs e să te adresezi Curții Europene de Justiție la Luxemburg și acest lucru s-a și întâmplat uneori. Dar, sigur, și acolo poți avea sursă de izbândă sau nu. Într-un fel, bănuiesc că inițiativa s-a născut din convenție și o idee mai degrabă romantică. O idee romantică că un milion de cetățeni s-ar putea reuni și ar putea produce o inițiativă la care Comisia va spune, oh, ce minunat, iată, un milion de cetățeni s-au reunit. Însă realitatea demonstrează că lucrurile nu sunt atât de simple. Până acum au existat vreo 70 de inițiative, dintre care una a reușit pe jumătate. Dreptul la apă a, a fost uh, inclus în legislație. Alte inițiative Putem doar spera că uh, vor fi incluse în legislația viitoare. Dar ce putem constata? Lucru care a fost la fel de vizibil în mandatul anterior, e că există probleme de logistică, de organizare. Vorbim până la urmă de bani pentru ca o inițiativă cetățenească europeană să poată fi lansată. E o cifră brută. O, semnătură ar reprezenta un euro. Altfel spus, pentru ca o inițiativă cetățenească europeană să se lanseze, e nevoie de un milion de cetățeni, deci un milion de euro. E o cifră rotundă. Atâta știu eu. Poate că e fake news, nu știu. Oricum, limpede e că, fără o organizare solidă, și la nivel național e greu de uh, văzut cum uh, o astfel inițiativă cetățenească poate să mm, se lanseze și să culeagă cele un milion de semnături. Acum, un număr substanțial de amendamente a fost uh, introdus și încă așteptăm ca toate să fie traduse în toate limbile oficiale, deoarece S-a pus problema accesibilității și a acceptabilității a câtorva amendamente. Să sperăm însă că toate aceste versiuni lingvistice vor fi gata curând și la viitoarea întâlnire a raportorilor din umbră să putem să le avem. Nu uitați că nu prea există mult timp la dispoziție pentru acest instrument dar, ce sigur, într-o lume ideală, acest instrument trebuie să-și parcurgă ciclul de viață cam într-un an. Comisia s-a angajat ca instrumentul să funcționeze online la 1 ianuarie 2020, deci timp prea mult nu este Sperăm, deci, ca lucrurile să treacă rapid prin Parlament, apoi vom merge la trilog și așa mai departe. Vom vedea. Rămân însă um, cu speranță și că avem suficient timp pentru a amenda regulamentul. Multe din sugestiile comisiei sunt uh, utile. Acum, în ce privește amendamentele primite, bineînțeles n-am să le parcurg. Uh, Multe amendamente ne-au fost trimise și vă mulțumesc. un uh, document juridic nou, abrogarea celui vechi, uh, amendarea uh, sau uh, invocarea tratatelor. Sunt uh, Mm, diverse propunerile primite, dar eu sunt neutru. Nu știu uh, dacă e chiar necesară o schimbare a tratatelor, cum asta nu va veni din partea inițiativei cetățenilor. Dacă așa o inițiativă trece, ea înseamnă că vine fie de la Paris, fie de la Berlin. Prin inițiativa cetățenească europeană mm, nu cred să se întâmple. Un al doilea element platforma colaborativă online. E un lucru care cred că ar putea funcționa cu succes, deci e de mers înainte. Trebuie să fie un instrument care să permită cetățenilor să capete răspunsuri și consiliere juridică. Puncte de contact, ei bine, aici cred că astfel de puncte de contact pentru inițiativa cetățenească ar putea fi de folos și asta e și poziția mea ca raportor, dar am primit o seamă de amendamente pe această temă. Există un argument interesant despre traduceri. Deocamdată, traducerea se face în toate limbile oficiale ale UE. Și apoi se pune întrebarea ce se întâmplă cu celelalte limbi europene, care nu sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Și aici se ridică o problemă mult mai complexă decât uh, pare ea la prima vedere. Ce se întâmplă când ai o limbă vorbită de 200 de cetățeni europeni? Capătă ei automat dreptul la traducere în acea limbă? Și mă gândesc în special uh, la Livurnă, care se vorbește în Letonia de un grup uh, de circa 200 de persoane. Ce se întâmplă să cu o seamă de alte limbi vorbite local în Europa? Și ajunge la întrebări filozofice de genul ce este o limbă și așa mai departe. Sunt deschis la ideea diversității lingvistice. Și putem vorbi de glotodiversitate. Amestecăm un pic și greaca veche aici, dar asta e. Văd însă dificultăți practice cu această sugestie. Alte sugestii se referă din nou la puterea discreționară a Comisiei. Ofițeri uh, și un comitet special pentru inițiativa cetățenească alcătuit în experți, au fost propuși am mare îndoială ar accepta comisia așa ceva, dar asta e altă poveste. În măsura în care puterile discreționare ale Comisiei Europene pot fi analizate, acesta trebuie să se facă prin Curtea de Justiție de la Luxemburg, care a făcut o treabă bună până acum. Deci nu sunt convins că această inovație <clears throat> va avea sort de izbândă. Apoi, apare problema care e rolul politicii într-o inițiativă cetățenească. Un amendament arată că uh, nu trebuie să existe o conotație politică la inițiativa cetățenească. Mie mi se pare absurd o astfel de inițiativă inerent politică. Orice idee de depolitizare a inițiativei cetățenești europene e absurdă. Și cred că până la urmă duvește cetățenii de uh, posibilitățile pe care le-ar oferi acest uh, instrument. Deci această idee de depolitizare a inițiativei cetățenești e pur și simplu inacceptabilă pentru că merge împotriva spiritului și poate chiar și a literii, literei acestui instrument. Apoi apar o seamă de aspecte tehnice pe care nu vreau să le citez, le vom discuta în ședința raportorilor din umbră. Unele amendamente sugerează uh, calitatea de uh, open source a tot ce se va pune pe platforma online. Multe depind însă de posibilitățile practice din statele membre. E chestiune de metodă. Sunt lucruri complexe, poate că sunt și foarte relevante, dar mai degrabă seci, să fim sinceri. O altă problemă sensibilă sunt finanțele. Am sugerat deja că inițiativa cetățenească nu e ieftină. Nu poate fi plătită din bani de buzunar. Și nu sunt sigur că o finanțare de tip crowdfunding e soluția. Alte sugestii spun că Comisia Europeană, Uniunea Europeană, într-o formă sau alta, ar trebui să susțină financiar astfel de inițiative. Dar atunci în ce măsură și în ce proporție UE ar acoperi astfel de cheltuieli și asta nu ar rezolva tema finanțărilor externe. Știm că surse externe Am câteva exemple în minte de câteva astfel inițiative cetățenești care au fost finanțate fără transparențe. Practic nu știm de unde vin banii. Informațiile pe care le deținem sunt pur și simplu zvonuri. N-au niciun temei juridic și iată de ce aș fi uh, pentru transparență financiară. Dar aceasta, sigur, nu cred că ar putea fi absolută. Însă ar trebui să ne asigurăm că cetățenii măcar știu uh, cine finanțează respectivul instrument, cum este el plătit. Nu vine nimeni de pe Marte cu bani. Uh, deci trebuie să cerem uh, maximă transparență. Apoi, ce poate face Parlamentul? Audieri, ce fel de audieri? și așa mai departe. În bună măsură, asta e treaba noastră. Acum, ce va face sau nu comisia, dacă se schimbă regulile de procedură ale Parlamentului sau nu. În fine, în mod strategic, Parlamentul ar trebui să susțină inițiativa cetățenească europeană atunci când se întrunesc acel milion de semnături ne putem gândi să acceptăm și unele care se apropie măcar de milionul de semnături. Acest milion de cetățeni trebuie să capete un forum unde să se exprime și cred că asta e sarcina noastră istorică aici în Parlament. Majoritatea amendamentelor sunt de acord asupra nevoii de justificare și informare cât mai detaliată organizatorilor de pe teren. De ce Comisia ia o anumită decizie, totul trebuie să fie perfect justificat, nu se poate da doar un simplu răspuns cu da sau nu. Și Comisia cred că va urma această bună practică. Acest lucru răspunde de asemenea propunerii mele inițiale. În ce privește monitorizarea și continuarea, ar trebui să existe un răspuns la trei luni de la publicare în orice caz, aș vrea să văd că termenele foarte lungi pe care le-am constatat în trecut în activitatea Comisiei vis-a-vis -vis de inițiativa cetățenească trebuie să se schimbe, trebuie să existe un răspuns mai rapid. E greu ca cetățean să ți se spună dacă semnezi această inițiativă, atunci se va întâmpla ceva care va ameliora Uniunea Europeană. După câteva luni, întrebi, e bine, ce s-a mai întâmplat? Și organizatorul spune, încă așteptăm răspunsul din partea comisiei. Deci eu cred că ar trebui o accelerare a acestui interval în care se primește un răspuns de către cetățeni. În fine, eu cred că suntem în procesul de găsire a unor căi de a rezolva problema înregistrării. Există mai multe patternuri de efectuare acestei înregistrări. Nu sunt un fan al Brexitului, uh, dar accept că se va întâmpla, însă cel puțin va face lucrurile mai simple, pentru că Marea Britanie nu are cărți de identitate și ca atare e foarte greu să identifici semnătura unui cetățean britanic. Oricât de mult aș regreta ieșirea Marii Britanii din UE, din această perspectivă, lucrurile se simplifică enorm. Iată, acestea sunt uh, elementele cele mai marcante. Fără să intrăm în profunzimea amendamentelor, care, cum spuneam, multe sunt tehnice, și mulțumesc încă o dată tuturor pentru toate amendamentele trimite. Aștept cu interes ședințe raportorilor din umbră și aștept în continuare orice comentariu pe care l-ați mai avea. Mi-am depășit timpul de vorbire, domnule președinte. Vă îmi cer scuze și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președintele. Vorbind de raportor din urmă, acum am să le dau cuvântul începând cu Silvia Kaufmann. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc domnului Schöpflin. Lucrăm împreună deja de multă vreme la acest subiect. Ați prezentat în amănunte întreg procesul de constituire și de revizuire al inițiativei cetățenești și ca dumneavoastră am convingerea că propunerea de față este o propunere bună care va promova inițiative utile și reprezintă un bun fundament pentru a discuta despre o parte, câte despre câteva modificări. În principiu, Cred că acest Parlament, Comisia noastră, dumneavoastră, va putea să găsească o soluție foarte bună în interesul cetățenilor, foarte important pentru noi. Nu ați spus însă nimic în ceea ce privește calendarul. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a termina cât se poate de repede, pentru ca, într-adevăr, noul regulament să intre în vigoare în 2020, să putem atinge acest obiectiv. Nu vreau să intru în nenumăratele puncte pe care le-ați abordat. Mai avem timp pentru asta la întâlnirea raportorilor din umbră. Am să abordez mai puține aspecte. Amendamentele abordează un subiect care, de la începutul inițiativei cetățenești, de când uh, a stat uh, de când a venit acest proiect uh, legislativ din 2013, dacă inițiativa cetățenească poate propune modificări ale tratatului. Părerile sunt împărțite, mulți entuziaști uh, doresc aceste modificări ale tratatelor prin intermediul vehiculului inițiative cetățenești, însă cred că modificările dreptului primar nu sunt posibile din punct de vedere juridic, și am Uh, să mă pronunț împotriva inițiativelor de acest gen în amendamentele mele. Ați abordat și problema lingvistică și acesta este un subiect uh, discutat uh, de multă vreme. Înțeleg această abordare pentru că cu cât putem traduce în mai multe limbi, cu, tot, cu atât putem atinge mai mulți cetățeni, însă E o diferență între ce înseamnă limbă oficială de funcționare a instituțiilor. Dacă am începe să preluăm toate limbile care se vorbesc la noi în țară, atunci am pierde perspectiva de ansamblu. Ar trebui să ne gândim și în plus la cât costă traducerea. Cred că aici uh, cerem prea multe și ar trebui să insistăm doar asupra traducerii în limbile oficiale la o inițiativă cetățenească. Și ultimul punct, s-a discutat îndelungat și când vine vorba de intervalul pentru colectarea semnăturilor, 12 luni, 18 luni, aici părerile sunt de asemenea părțite. Eu personal cred că decisiv e faptul că cei care lansează o inițiativă cetățenească să poată decide singuri când încep cu strângerea semnăturilor. Astfel au posibilitatea de a se pregăti în vederea campaniei și această împărțire între înregistrare și începutul strângerii uh, semnăturilor mi se pare absolut fundamentală. Dumneavoastră ați uh, pus de asemenea întrebarea că poate cetățenii vor să știe ce se întâmplă cu semnătura lor. Poate după 18 luni uh, e și mai urgent această întrebare. Se poate ca dezbaterea în acest interval să se fi schimbat radical în statele membre și uh, cu cât durează mai mult uh, o inițiativă cetățenească, cu atât perspectivele și șansele sale de reușită scad. Propunerea comisiei și propunerea dumneavoastră în raport, și anume de a împărți Uh, registrarea și uh, perioada de uh, începere a strângerii semnăturilor care ar trebui să se desfășoare pe 12 luni. Și ultim punct, și aici trebuie să discutăm în tihnă ce se face după pentru a monitoriza ulterior cum stau lucrurile cu inițiativa cetățenească, acel follow-up, ce vrem să facem, cum urmărim, dacă s-au atins modificările dorite sau nu. Eu cred că Parlamentul, în orice caz, în ceea ce privește acele inițiative cetățenești care au strâns un milion de semnături, acele care se bucură de reușită, ar trebui să organizăm o dezbatere în Parlament. Trebuie să ne fie clar. Ar trebui însă să ne gândim dacă introducem uh, în uh, regulamentul de procedură dacă Asem- o asemenea dezbatere ar trebui să se finalizeze cu o rezoluție. Se poate, e foarte probabil, ca în acest fel noi, ca instituție, să ne limităm spațiul de manevră. Și nu cred că trebuie să spunem întotdeauna trebuie să fie o rezoluție. Dar și aici, încă o dată, trebuie să discutăm pentru ca deputații să poată lua această decizie depinde foarte probabil, în primul rând, de subiect. Și nu trebuie să includem niște prevederi atât de formale de la bun început. Cam atât, aștept cu mare interes cooperarea, cred că vom găsi soluții bune împreună și, după cum vă spuneam, e important pentru mine să spuneți ceva și referitor la calendar, la calendarul pe care l-ați prevăzut pentru dosar, pentru aducerea bun sfârșit dosarul aici, în comisie și în Parlament. Mulțumesc, Silvia. Vreau să vă rog să țineți cont și de faptul că avem un timp limitat la dispoziție. Urmează Charles Görens. Te rog. Euh, monsieur le Président, pas de, pas de problème d'être concis. Euh, j'ai trois points. Mulțumesc, o să fiu uh, succint. Deocamdată aș menționa trei aspecte. Propunerea de a obliga Comisia să vină cu o propunere legislativă după ce s-a finalizată uh, o inițiativă cetățenească. Noi suntem total împotrivă, pentru că astfel s-ar transforma o inițiativă cetățenească într-o obligație de a obține rezultate. Nu e coerent, pentru că Parlamentul European uh, are altă legitimitate și nu are acest drept. Deci dacă uh, sparge monopolul de propuneri, de propuneri legislative care revine Comisiei, ar trebui să avem o altă dezbatere, dar să nu introducem așa pe ușa din dos printr-o inițiativă cetățenească această prevedere. În al doilea rând, nu văd de ce o inițiativă cetățenească nu ar uh, putea uh, viza modificări uh, Uh, pentru tratate, având în vedere că și Comisia poate face această propunere. Mm, deci nu înțeleg de ce Comisia nu a dat curs uh, apelului lansat de un număr mare de cetățeni de a și schimba tratatele. Și, în al treilea rând, în ceea ce privește transparența, în procesul de Uh, publicarea surselor de finanțare a inițiativelor uh, cetățenești. Da, într-adevăr, trebuie uh, ca aceste informații să fie publicate în mod transparent, dar nu lunar. Mi se pare că exagerăm. Mergem prea departe cu această transparență necesară. Și, în fine, în ceea ce privește bugetul pentru a finanța aceste inițiative cetățenești, bugetul ar trebui să uh, se limiteze unor campanii din motive diverse. În primul rând, nu știm câte astfel de inițiative cetățenești vor exista la anul, de exemplu. Deci, pentru autoritatea bugetară ar fi greu să anticipeze numărul de inițiative care ar putea să beneficieze de finanțare. Însă, sigur că rămânem deschiși în ce privește posibilitatea de a finanța campanii de sensibilizare. M-ați rugat să nu vorbesc prea mult. În orice caz, am încercat să țin cont de această cerință. Mulțumim! Acum continuăm. Următorul pe listă este José Maria Tericabras. Um, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegului Schöflin pentru efortul dumnealui Um, are o misiune grea până la sfârșit. Am înaintat amendamentele noastre. Acum aș dori să abordez două amendamente importante pentru noi. În primul rând, propunerea noastră de a crea un organism independent. Știu că e un amendament mai complicat, dar insistăm asupra lui pentru a efectua verificările necesare pentru a evita luarea unor decizii problematice de către comisie. Se prea poate ca interesele comisiei să nu se alinieze cu interesele cetățenilor. Atunci, dacă există un organism independent care să poată să se pronunțe referitor la justeția unei petiții, ar fi bine. În al doilea rând, un punct important, am insistat asupra lui din 2015, de când am început cu această inițiativă, și anume procedura de monitorizare ulterioară, follow-up, e foarte importantă, audierile, de pildă. Comisia a propus să includă audierea și, și la audieri să participe uh, actori interesați dincolo de organizatori și instituțiile UE. Cred că este important ca alți actori implicați să participe în alt context. După care dezbaterea în, și votul în plenul Parlamentului. Propunerea noastră pentru această dezbatere e ca rezoluția să se adopte odată ce inițiativa a atins un milion de semnături și înainte ca Comisia să răspundă la această inițiativă cetățenească care s-a bucurat de succes. Aceasta e propunerea noastră și o știți. După care, reacția Parlamentului era răspunsul Comisiei. În concluziile și recomandările, dacă concluziile și recomandările Parlamentului diferă de cele ale, ale Comisiei, atunci Parlamentul poate să-și exercite competențele în temeiul articolului 222. Dacă așa stau lucrurile, se poate organiza o a doua audiere cu organizatorii și actorii vizați. Ar trebui sau ar putea să se organizeze. Și întrebarea finală. Posibilitatea ca statele membre să autorizeze folosirea unor limbi suplimentare dincolo de limbile oficiale ale Uniunii Europene. Colega mea Kaufman a spus că e complicat și pot înțelege foarte bine, pentru că există atât de multe limbi, însă trebuie să ne gândim că limba catalană, de pildă, e vorbită de peste 10 milioane de europeni. Poate uh, are chiar mai mulți vorbitori decât uh, multe limbi oficiale. Nu ar fi așadar o idee rea ca o țară sau mai multe țări să poată decide în situația în care se întrunește un număr atât de ridicat de vorbitori, să permită folosirea acelei limbi. De ce nu? Aceasta ar fi ideea noastră. Intervenție din sală fără microfon. Da, nu vorbesc de sub, de dialecte, vorbesc de limbi. Când am fost în Germania am vorbit și dialectul bavarez, dar știu ce înseamnă, care e diferența între a vorbi germană și a vorbi bavareză și nu are nimic de a face cu limba catalană și spaniola. Uh, Da, asta e altceva. Putem discuta dacă vrei în tet-a-tet. Da, cu mare plăcere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, da, ne-ați impresionat. Și ultimul vorbitor, Ramon, Ramon Jauregui. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să fac trei observații referitor la o parte din amendamentele pe care le-am înaintat și care cu siguranță vor fi dezbătute de raportorii din umbră. În primul rând, posibilitatea de a crește numărul acelora care pot semna o inițiativă cetățenească și să includem uh, rezidenții legali dintr-o anumită țară, deși nu sunt uh, cetățeni ai statului. Cred că reflectă și contribuie la um, sporirea numărului de semnături strânse. În al doilea rând, atunci când se înregistrează o inițiativă, comisia parlamentară care ar putea să fie interesată de uh, acea inițiativă ar putea emite un aviz înainte de obținerea semnăturilor. Cred că se poate emite o declarație de valoare sau de sprijin dacă acea inițiativă cetățenească beneficiază de un aviz favorabil. Cred că e o propunere pe care am inclus-o în amendamente și mi-aș dori ca raportorii din umbră să o ia în calcul. Acum, în ceea ce privește dezbaterea legată de limbile naționale, vreau să mă pronunț și eu, pentru că am înaintat un amendament în acest sens. Amendamentul urmărește recunoașterea dreptului unei inițiative care să se poată prezenta în limba unei comunități europene. Și aici sunt de acord cu domnul Terry Cabras, deși s-ar putea să vă pare neobișnuit. Nu trebuie să existe neapărat o problemă, din potrivă. Dacă ne pierdem în faptul că există multe limbi și că intrăm în ridicol spunând că există limbi pe care le vorbesc doar 200 de persoane. Cred că aici greșim. Aici solicitarea e ca inițiativele, petițiile să se poată exprima în limba cea mai apropiată acelor cetățeni. Firește, dacă cineva urmărește să strângă mie, un milion de semnături, nu va prezenta acea inițiativă doar în limba sa maternă. Probabil o va prezenta în două limbi. Dar de ce să împiedicăm să o prezinte în catalană, de pildă? Aud adesea sugestii, recomandări de dialog cu Catalunia, fără ca acele persoane care fac recomandările să știe ceva despre ce se întâmplă de fapt în Catalunia. Și poate tocmai aceleași persoane sunt cele care acum refuză folosirea limbii catalane pe care o vorbesc 10 milioane de oameni. E o situație absurdă. Cred că e foarte ușor să introducem această dispoziție în regulamentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Acum am plăcerea să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, dacă doresc acest lucru. Domnul Bulger, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorului, domnul Schöflin. Cred că ne aflăm uh, în uh, punctul în care, după ce am comunicat cu toată lumea, deja pozițiile comisiei sunt cunoscute, există amendamente noi, firește, avem uh, câteva îngrijorări, nu am să ascund acest lucru, mai ales în ceea ce privește aspectele juridice, o parte din aspectele instituționale și s-ar putea să mai existe câteva aspecte în ceea ce privește bugetul. Însă, măsura în care se poate, vom da o mână de ajutor și vom uh, fi receptivi la orice compromis ar trebui să ajungem în ceea ce privește întâlnirile și disponibilitatea ne firește întotdeauna vă stăm la dispoziție. Mulțumim. Acum dau cuvântul înapoi raportorului, domnul Șöflin. Vă rog, fiți succint pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, știu că timpul ne presează și aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus contribuția. Câteva observa- observații. Domnule Görens, problema cu modificarea tratatelor e că situația nu e clară, nu um, e foarte clar că e calea adecvată ni s-a recomandat să nu solicităm o modificare a tratatului prin intermediul unei uh, inițiative cetățenești. Dacă nu am dreptate, îmi uh, voi rectifica greșeala. Acum, în ceea ce privește alegerea limbii, întrebarea bunului meu prieten, domnul Terry Gavras, sunt deschis, firește, la orice alte limbi, dincolo de cele 24 oficiale, însă apare apoi problema altor limbi pe care nu le vorbesc la fel de mulți oameni ca și în Catalonia și care au un statut semi-oficial. Nu cred că putem să ne întindem la nesfârșit. E greu să alegem unde ne oprim. Aș vrea să fiu cât se poate de deschis și flexibil, dar cred că există obstacole practice, poate și juridice, dar haideți să vedem dacă putem găsi o cale să includem totuși catalana și poate friziana și bretona. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Putem uh, închide acum dezbaterea. Vă reamintesc că votul este prevăzut pe data de 20 iunie. Și dezbaterea în plen este prevăzută pentru 1 iulie. Acesta este calendarul. Ședința se suspendă pentru că trebuie să ne pregătim pentru următoarea întâlnire comună cu Comisia Jurii. Ședința se suspendă timp de două minute.